aktów prawnych przyjętych w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Viitor eh, legat de actele legislative conform procedurii legislative obișnuite, semnarea acestor acte, sunt 10 acte care vor fi semnate conform procedurii legislative obișnuite, conform, conform regulii 74 din regulamentele procedurii de către mine și președintele Consiliului miercuri. Titlurile acestor eh, acte vor fi se vor regăsi în procesul global al acestei ședințe. Doamna Pascal Cruni